fonduri fiduciare pentru Siria și pentru Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri. În numele Consiliului va avea din nou cuvântul domnul ministru Schmidt. Domnule ministru, vă rog să luați cuvântul. Alors, Monsieur le Président. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, nu trebuie să vă reamintesc încă o dată gravitatea crizei cu care ne confruntăm în continuare. Și este normal ca aceste probleme, aceste dificultăți, dar și aceste soluții uh, să fie dezbătute în Parlamentul European. Această criză nu s-a încheiat, riscă să nu se termine foarte curând, chiar în plus iarna se apropie și situația zeci sau sute de mii de refugiați se înrăutățește. Uniunea Europeană și statele membre nu au rămas cu mâinile în sân cu fața, în fața acestei situații extrem de complexe, pentru că nu există nicio soluție ușoară la, acest, la această problemă. Au făc, fost făcute o serie de propuneri care sunt în curs de punere în aplicare și poate că acest lucru se întâmplă destul de lent, însă există eforturi suplimentare la toate nivelurile care rămân indispensabile. Șefii de state și de guverne în reuniunea din 27 septembrie au adoptat o serie de angajamente pentru a face față a ceea ce pentru Europa reprezintă o provocare majoră. În primul rând, trebuie să-i susținem pe refugiații care au nevoie de ajutor și care se regăsesc cel mai aproape de statul lor de origine. În aceste tabere de condițiile sunt deseori proaste sau chiar catastrofale. Deseori nu se acordă niciun fel de școlarizare copiilor, care sunt primele și principalele victime ale acestei, cri- acestei crize și a acestui conflict. Securitatea alimentară în aceste tabere este deseori foarte precară. Știți care este conse- consecința? Plecarea către Europa acestor refugiați care nu au de ales este important acum să ne respectăm angajamentele, să le punem în aplicare și o creștere a contribuțiilor diverselor la organismele umanitare și la instrumentele financiare fac parte din aceste angajamente, inclusiv noile fonduri fiduciare despre care discutăm astăzi. Șefii de state și de guverne s-au angajat să crească cu un miliard de euro susținerea Uniunii față de organizațiile internaționale și pentru ONG-urile care îi susțin pe refugiații din Siria. Este vorba uh, de Înaltul Comisariat pentru Refugiați și alte organisme. Um, jumătate din aceste sume provin din bugetul Uniunii, cealaltă jumătate din contribuții bilaterale ale statelor membre. Primul angajament a fost îndeplinit. Uh, deja din luna octombrie, statele membre au comunicat angajamente suplimentare importante. Uniunea va depăși suma promisă de 1 miliard de euro și discuțiile bilaterale cu organismele beneficiare sunt în curs pentru a transpune aceste angajamente în uh, proiecte concrete. Comisia o face și doamna comisar uh, ne va spune în ce sens. În ceea ce privește noile fonduri fiduciare, aceste trust funds, acestea sunt instrumente importante care grupează mijloacele financiare care provin din, din surse uh, diverse, din bugete, din statele membre și din statele terțe și din linii bugetare diverse și chiar și din ajutoarele umanitare și ajutor pentru dezvoltare. Răspunsul la criza siriană ține de aceeași logică uh, de, uh, ca și contribuțiile către organizațiile umanitare. Trebuie să punem accentul în acest context pe stabilizarea situației. Și, după cum v-am indicat, uh, situația este extrem de precară. În acest stadiu, contribuțiile la aceste fonduri nu sunt la un stadiu satisfăcător. Trebuie să trecem la o creștere a contribuțiilor noastre colective, dată fiind subfinanțare cronică a acestor proiecte, care sunt finanțate doar la 20% conform ONU. Este vorba de sute de milioane de euro pe care statele membre le vor contribui prin bugetul Uniunii. Dați-mi voie de asemenea să vă reamintesc că Uniunea Europeană deja a angajat mai mult de 4,2 miliarde de euro de la începutul crizei siriene pentru uh, acțiuni umanitare. Prim-ministrul luxemburghez în iunie a reamintit statelor membre responsabilitatea colectivă în acest sens. În Africa, ține de responsabilitatea noastră să creăm condiții durabile pentru ca cei care își caută un viitor mai bun să își găsească un viitor în statul lor de origine. Este nevoie de aceste persoane, de forța lor de muncă și de talentul lor. Banii care sunt transferați călăuzelor, traficanților, ar fi mult mai bine investiți în economia staturilor de origine. Dar să fim realiști. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Și avem nevoie de o nouă abordare în domeniul dezvoltării care să fie axată pe crearea de activități, pe, o, pe ocupă locuri de muncă decente în statele africane, pe investiții pe care le vom face în aceste state, pe care le vom susține în aceste state, pe formarea tinerilor care deseori este insuficientă, pe dezvoltarea sectoarelor clasice, care suferă deseori de, uneori de o concur- în urma concurenței chiar europene în domeniul agriculturii, al pescuitului. Și avem obligația să susținem și ne-am chiar angajat să susținem dezvoltarea durabilă. Chiar în acest moment are loc la Malta summitul de la Valeta. Uniunea Europeană împreună cu partenerii săi africani vizează să ia decizii importante în ceea ce privește o serie de chestiuni legate de migrație. Însă, după cum v-am spus, dacă spunem migrație, nu putem să uh, facem abstracție de dezvoltare. Una din măsurile din acest uh, ansamblu este fondul de urgență pentru stabilitate și pentru luptă împotriva cauzelor imigrației mm, nereglementate. Bineînțeles că există și teme politice, de nerespectarea drepturilor omului, de presiuni care sunt foarte concrete dacă ne uităm la multe state de unde provin acești migranți clandestini, deseori aceștia provin din state unde garanțiile drepturilor omului nu există. În ceea ce privește contribuția Uniunii Europene la aceste fonduri, aceasta se va împărți în două. Prima parte vine din Fondul European pentru Dezvoltare, FED, și din bugetul Uniunii. Din acest motiv a fost posibil să uh, fie alocată de la bun început. Angajamentul nostru pentru o dezvoltare durabilă în Africa trebuie să acoperă și termenul mediu și cel lung, pentru că problema pe care trebuie să o rezolvăm nu este o problemă pe termen scurt. Nu este o problemă, este o problemă care poate să fie rezolvată doar pe termen lung. Comisia a anunțat că uh, fondurile de până la 1,8 miliarde de euro uh, vor fi alocate până în 2020. Pe lângă această contribuție, prin uh, FED, care este un fond interguvernamental, la această cifră de 1,8 miliarde de euro, 20 de state membre până acum au anunțat o contribuție suplimentară în nume național. Elveția și Norvegia au contribuit și ele. În paralel, bineînțeles, programele de dezvoltare și de ajutor pentru ale statelor membre continuă să fie în, puse în aplicare. Fondurile fiduciare reprezintă doar un element al răspunsului, însă nu se substituie programării noastre, uh, nu pot să se substituie programelor noastre obișnuite summitul de la Valeta, care are loc chiar în acest moment, va uh, reprezenta o ocazie de, a, uh, de angajamente suplimentare față de partenerii noștri. Așadar, vă rog să mă iertați dacă nu pot să vă comunic astăzi cifre mai precise și mai definitive în legătură cu contribuțiile bilaterale ale statelor membre la aceste fonduri de urgență. Aceste fonduri vor depinde de rezultatul negocierilor de la Valeta. Statul meu, Luxemburg, va contribui 3,1 milioane de euro de la aceste fonduri fiduciare. Avem o contribuție de 1,03% din PIB în ceea ce privește fondul de dezvoltare. Vă reamintesc că cu toții ne-am, angaja, ne-am luat angajamente în acest sens, ne-am luat un asemenea angajament cu ceva timp în urmă în ceea ce privește 0,7%. Însă aceste sume nu sunt suficiente și situația este de, aceeași, de această natură încât unele state chiar au scăzut ajutorul pentru dezvoltare. Nu vreau să critic aici, dar chiar și în propriul meu stat anumite voci au solicitat să economisim puțin la ajutoarele pentru dezvoltare, pentru că, în definitiv, nu dăunăm nimănui. Însă chiar și în ceea ce privește disciplina bugetară și constrângerile bugetare, economiile în acest domeniu reprezintă un cost care uh, nu poate să fie asumat. Pentru, uh, poate este un cost pe termen lung. Pentru că dacă tăiem de la fondurile pentru dezvoltare, uh, ne afectăm tot pe noi și dacă nu asumăm problema subdezvoltării, a sărăciei, a excluziunii tinerilor în statele în dezvoltare, ei bine, soluția pentru aceștia va fi migrația uh, cu riscul vieții. Și am discutat și președintele Comisiei a spus-o și el că că nu zidurile îi vor împiedica pe acești oameni și nu uh, sârma ghimpată. Ceea ce se discută acum este o investiție, bineînțeles în solidaritate, solidaritate cu vecinii noștri din Africa, dar este o investiție chiar și în securitatea noastră. Aceasta este miza și la asta trebuie să ne gândim și să realizăm pentru a da un semnal important la această reuniune de la Valeta. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur ministre. Mulțumesc, domnule ministru. A venit acum momentul reprezentanților, să dăm cuvântul reprezentantei comisiei. Doamna vicepreședinte Cristalina Gheorgheva, vă rog să luați cuvântul. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Lumea noastră a devenit atât de bogată încât anual producem peste 67 de trilioane de euro. Și în lumea aceasta noastră, din păcate, numărul de persoane care depind de ajutor pentru a supraviețui a crescut exponențial. Astăzi avem 120 de milioane de persoane care au nevoie de ajutor numai pentru supraviețuire. Dacă ar fi o țară, ar fi a 11-a țară din lume, ca mărime, între Japonia și Turcia. Jumătate din populația din această țară e reprezentată de persoane fără adăpost. Sunt persoane strămutate din cauza conflictelor sau a catastrofelor naturale. Și printre aceste persoane strămutate, cea mai mare parte se află în vecinătatea noastră se află în nordul Africii, în Orientul Mijlociu și e foarte limpede că în Europa noi nu trebuie doar să ajutăm acel milion de persoane care a ajuns pe țărmurile noastre, ci trebuie să ajutăm 59 de milioane de persoane. Această sarcină este corectă pe plan moral, dar este și în interesul nostru. Dacă ne dorim o situație mai ușor de gestionat, în care să putem să fim buni cetățeni și să ajutăm oamenii, trebuie să acordăm mai multă atenție și mai mult sprijin acelor persoane acolo unde se află, în Liban, în Iordania, în Turcia, dar și în statele din cornul Africii, din regiunea Sahel, de aceea, la comisie, noi am decis că, pe lângă uh, fondurile și munca noastră obișnuită în domeniul dezvoltării și în domeniul umanitar, vom crea un nou instrument, un nou fond fiduciar, pentru că astfel vom putea să adunăm sume mari, care altfel ar fi repartizate în programe mai mici și nu suficient de eficiente. Astfel vom putea să luăm decizii rapide, să finanțăm activități, să avem flexibilitate ca să ne adaptăm la schimbările în curs. Astfel vom putea să reunim mai mulți donatori și astfel vom putea să reducem costurile administrative și să mărim uh, eficiența și impactul. Am luat recent decizia de a crea două fonduri fiduciare, după cum s-a spus, um, unul dintre acestea se discută la summitul de la La Valeta, Fondul Fiduciar de Urgență pentru Africa și am să și încep cu acesta. A fost discutat în alta reprezentantă vicepreședintă Mogherini și de comisarul Mimița cu comisiile AFET și DEVE încă din luna septembrie. Pe 9 septembrie, președintele Juncker a prezentat pentru crearea acestui fond fiduciar cu obiectivul de a ajuta oamenii de a trata de la rădăcină instabilitatea și migrația nereglementară și de a ajuta populațiile strămutate din Africa. Și mă bucur să spun că între data de 9 septembrie și cea de 20 octombrie Lucrările noastre au avansat atât de mult încât am reușit la comisie să adoptăm deciziile relevante și, acord, și proiectul de acord constitutiv. Așadar, fondul fiduciar a fost pus pe roate, oferă șanse economice, dorește să financeze reziliența comunităților, să dezvolte șansele de uh, evoluție economică, de dezvoltare și o mai bună gestiune în Sahel, în jurul lacului Ciad, în Sahel, în cornul Africii și în nordul Africii. Foarte important este să subliniem că prin acest fond fiduciar tratăm cauzele de la rădăcina migrației, dar îi și ajutăm pe cei cu nevoi prioritare, imediate. E vorba de un fond flexibil care permite acțiuni concrete, imediate și este de asemenea un cadru foarte bun pentru o mai mare vizibilitate a Uniunii Europene. Printre acțiunile țintite de noi se numără crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineri și pentru femei crearea de legături între dezvoltare și securitate și uh, sprijinirea unor acțiuni foarte concrete în ceea ce privește migrația și gestiunea refugiaților. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele summitului de la La Valeta. Sperăm uh, să se ajungă la alocarea de resurse suplimentare Astăzi, după cum a spus domnul Schmidt, avem 1,8 miliarde în acest fond fiduciar, plus încă 70 de milioane alocate deja de statele membre angajate și sper că vor mai fi și alte angajamente la summitul de la La Valeta. Aș dori să subliniez faptul că prin acest fond fiduciar dorim să alocăm 200 de milioane unui program specific pentru uh, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia și Egipt și nu cred că trebuie să explic de ce aceste state sunt uh, o zonă țintă foarte importantă pentru acest tip de asistență. Cel de-al doilea fond fiduciar pe care l-am creat este fondul uh, regional fiduciar pentru reacția la uh, criza din Siria, creat în septembrie 2014 cu obiectivul de a oferi uh, o reacție de asistență mai rapidă um, regiunii în aceste momente de criză, mai ales este destinat Siriei și statelor învecinate. Dar noi vom putea să folosim acest fond și ca să îi ajutăm pe sirienii din Siria și ca să îi ajutăm și pe sirienii care au uh, pornit pe calea spre Europa și se află în zonele vecine sau pe ruta uh, din Balcanii Occidentali. Acest fond are un nume foarte adecvat, se numește MADAD, ceea ce înseamnă speranță. Și are obiectivul de a transmite un semnal refugiaților sirieni, și anume semnalul că lumea nu i-a uitat și că există speranță pentru că mulți sunt în drum spre Europa pentru că și-au pierdut speranța pentru ei și pentru copiilor. Printre obiectivele fondului se numără uh, sprijinirea educației pentru copiii sirieni. Aceasta e una din cele mai mari tragedii ale acestui război care durează deja de 5 ani. O țară care avea un nivel foarte bun uh, la educație, uh, rata de alfabetizare era de no peste 97-98%. Când vorbeai cu copiii și întrebai ce vrei să te faci, spuneau doctor, inginer, profesor. Aproape două treimi din acești copii nu mai sunt la școală sau merg la școală în mod neregulat. O șansă de a-i ajuta să primească educația pe care o merită este și un mod de a le ajuta familiile să rămână și să nu uh, plece. Până acum am primit angajamente din partea nouă, sta ceea ce reprezintă încă 32 de milioane de euro și sperăm să își mai angajamentul de a dona și alte state membre, dar și state terțe, de ce nu? Aș dori să mulțumesc statelor membre care au contribuit până acum, dar și celor care au contribuit direct prin donații la uh, UNICEF, la UNHCR, la Programul Alimentar Mondial. Este un moment critic acum pentru noi ca europeni. Trebuie să ne facem auziți, să contăm și să transmitem lumii încrederea Europei în sine și faptul că Europa e o forță a binelui. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Mulțumesc. Dăm acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În primul rând, în numele PPE, are cuvântul domnul deputat Reimer Böge, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru. V-am uh, ascultat promisiunile și în același timp trebuie să vă spun că sunt dezamăgit. Domnule ministru, Cine crede că se rezolvă problemele prin sârmă ghimpată și prin garduri, nu face decât să creeze obstacole. Dar astăzi nu putem nici să spunem cine, când și în ce măsură va contribui la aceste două fonduri. Trebuie să ne înțelegem bine. Cu toții am uh, participat la o procedură Uh, accelerată de o lună ca să ne asigurăm că în 2015 și în 2016 9,2 miliarde de euro vor fi puse la dispoziție pentru uh, situații de criză din bugetul european. Dar uh, dacă ascultăm ce a spus în altul reprezentant al ONU, Gutierrez, a spus că vor fi 5.000 de persoane în fiecare zi până la sfârșitul lui februarie, peste jumătate de milion de persoane. Nu este suficient dacă vrem uh, Uh, ca uh, să ajutăm aceste persoane și dacă vrem ca persoanele acestea să rămână în tabere aproape de uh, țările lor de origine. Dacă ne uităm și la Programul Alimentar Mondial, dacă ne uităm la fondurile pentru UNHCR, vedem că fondurile donate sunt foarte modeste, cu toate acestea se mișcă ceva și încă nu am ajuns unde ar trebui. Mai avem mult de făcut. Și de aceea, în ceea ce privește mecanismul uh, de... Mă scuzați, doamnă președinte, dar am două minute la dispoziție. Două minute am. Și încă 10 secunde că m-ați întrerupt. Articolul 78, alineatul 3, nu ar fi trebuit să fie utilizat pentru mecanismul de repartizare, ci ar fi trebuit uh, să ne referim la 79, alineatul 3, și anume la regulile de asistență reciprocă în caz de situație de urgență. Și nu s-a făcut acest lucru. Multe state membre sunt de vină. Și de aceea vreau să vă rog acum, sincer, să aveți grijă să funcționeze această soluție, pentru că altfel va trebui să redeschidem discuția. Și vă rog, doamnă comisar, la fiecare reuniune a Comisiei pentru Bugete să se discute despre ce, cât cum, de către cine se va dona, pentru că altfel nu vom rezolva această criză. Mulțumesc! Ok. Eh, Köszönöm eh, Böge úrnak. Mulțumesc, domnule Böge. Nu ne-am înțeles eh, între noi. Scria aici la mine că aveți un minut 30, dar eu vă apreciez foarte mult munca și de aceea v-am dat cu plăcere două minute și jumătate și am să-i dau întâi cuvântul doamnei Gardiazabal Rubial, care are la dispoziție două minute. Și vă rugăm să respectați timpul. Saria, señor ministro, creo que ya no quedan calificativos para definir la crisis. Doamnă comisar, domnule ministru, într-adevăr, provocarea pe care că criza umanitară reprezintă o provocare imensă pentru Uniunea Europeană. Este o criză fără precedent. Atunci când Comisia așa uh, prezentat proiectul, a vorbit de 10 miliarde de euro dintre care 7,3 uh, miliarde pentru fondurile fiduciare pentru Siria și Africa. Uniunea Europeană face prin uh, acest uh, efort bugetar un gest imens, dar voile sunt mult mai mari decât um, ce suntem noi gata să oferim. În 23 septembrie, Consiliul, uh, dar și Consiliul din 1 octombrie, uh, prin cuvintele domnului uh, Schmidt, Consiliul a promis să ajute programul mondial și alte agenții ONU, dar și să acorde un miliard de euro. Deci au fost foarte multe mm, promisiuni de finanțare pentru aceste fonduri financiare și totuși, cu toate aceste promisiuni, banii lipsesc. Comisia ne-a spus recent că 9,4 milioane de euro se vor întoarce la statele membre datorită unor rectificări bugetare și datorită faptului că, uh, datorită amenzilor și a taxelor vamale, banii au fost uh, necheltuiți și ei se vor întoarce la uh, statele membre. Noi nu punem la îndoială um, acest, această procedură bugetară, dar ar fi frumos dacă aceste state membre ar fi dispuse să disponibilizeze aceste fonduri și să le pună la dispoziția uh, fondului fiduciar. Trebuie să ne asigurăm că uh, nu facem doar promisiuni, că trecem și de la vorbe la fapte. Nu ne putem uh, permite luxul să ratăm acest uh, uh test. Domnul Tusk, domnul Juncker și reprezentantul uh, Consiliului a trimis o scrisoare statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă rog să vă respectați timpul alocat și acum Aș dori să dau uh, cuvântul domnului Kölmel. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar pentru noi toți că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să-și asume răspunderea în rezolvarea crizei actuale și uh, intră în asumarea răspunderii și aprobarea acestui proiect și uh, crearea acestor fonduri pentru continentul african care are nevoie de uh, ajutorul nostru. Uh, 2,3 miliarde de euro, sigur nu sunt o sumă suficientă, dar uh, sunt totuși o sumă importantă. Este necesar să se discute și despre cât de eficient pot fi investiți acești bani. Eu totdeauna am fost de părere că trebuie să ne cheltuim fondurile cât mai aproape de focarul de criză, pentru că acestea sunt mai eficiente acolo și acolo putem realiza mai mult cu aceiași bani trebuie să ne asigurăm ca, că oamenii nu parcurg mii de kilometri în condiții periculoase, ci să încercăm să-i ajutăm cât mai mult la fața locului. Vorbim aici despre buget, acesta este subiectul nostru, dar uh, lipsește faptul că Uh, nu vorbim suficient de buget, ci vorbim numai despre bani. Ca și uh, până acum, mi se pare că lipsește o concepție clară, o concepție de care Europa este capabilă ca să reușim să ne ocupăm de toate aceste aspecte și să găsim o soluție concretă. Nu vom putea rezolva această criză doar cu bani. Avem nevoie de bani, dar nu sunt suficienți. Trebuie întotdeauna să revenim la faptul că în Europa legislația este valabilă și că valorile trebuie respectate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Depre, două minute. Uh, merci, doamna președintă. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte. Am ascultat cu multă atenție ce ați spus și trebuie să vă spun că nu sunt prea satisfăcut de ce am auzit. Uh, am senzația că, având în vedere gravitatea situației, nu o înțelegeți. Uh, comisia estimează 3 milioane în anii viitor de refugiați care vor sosi, însă uh, trebuie să avem curaj să spunem adevărul pe care nu-l auzim aici și nici nu uh, am senzația că sunteți la înălțimea așteptărilor. Bun, am înțeles partea cu fondurile. Fondul fiduciar pentru Siria este de un miliard. Dacă statele membre pun cei 500 de milioane, pe lângă cei 500 de milioane ai comisiei. Deci, în total, un miliard, pe, în condițiile în care avem 2 milioane de uh, refugiați în țările vecine și uh, mai multe milioane de deplasați în aceste țări vecine se pare că pentru 160 de milioane de refugiați până la urmă o să de cheltuim 2 miliarde. Ia gândiți-vă puțin la asta și gândiți-vă cum stăm cu cifrele. Când ne uităm la instrumentele deja în curs, Fondul European de Dezvoltare, de Cooperare Bilaterală, acest uh, fond sirian, un milion, fondul african, tot un miliard, mi se pare că sunt picături într-un ocean Lucrurile se vor schimba, da, dar în mod marginal. Ce este important este ca statele membre și Uniunea să aibă o strategie globală, să aibă instrumentele în comun și să înțeleagă cum aceste instrumente pot să ducă la rezultate optime și, în orice caz, mai bune decât cele până acum. Și mai rămâne o întrebare. Cui vom da acești bani? În Turcia lui Erdogan, care cere acești bani sau le dăm în organizații specializate în ajutorul pentru refugiați? Cooperare, da, dar uh, plecarea spatelui, uh, nu. Urmează doamna Niriada. Vă rog frumos, un minut. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Trebuie ca solidaritatea să fie întărită. E adevărat că avem nevoie de o abordare integrată pentru a sprijini ajutorul umanitar și pentru a sprijini procesul de pace. De asemenea, să obținem un, o dezvoltare durabilă într-un cadru uh, viabil. Salutăm uh, eficiența și flexibilitatea acestor fonduri, dar ele sunt uh, infime pentru a face față uh, nevoilor imense. Stabilitatea și ajutorul umanitar pentru țări precum Siria și Turcia și în regiuni mari precum Africa. Câteodată am impresia că Uh, investim uh, mai mult în mobilă, de exemplu, în uh, această clădire, decât în oameni. Fondul fiduciar pentru Africa trebuie să devină o, finali, o prioritate. Uniunea Europeană este principalul donator și este foarte important ca, prin competențele sale, Comisia să se asigure că un director general să fie competent și să răspundă în fața Parlamentului European în legătură cu strategia generală pentru aceste fonduri fiduciare. Comisia ar trebui să publice face anual uh, un raport pentru ajutorul umanitar, stabilitatea proiectelor și uh, care sunt uh, finanțate din aceste fonduri. De asemenea, trebuie ca informații să fie pusă la dispoziție pentru entitățile care gestionează aceste proiecte și pentru a ne asigura că aceste entități respectă pe deplin regulile financiare ale Uniunii Europene. E foarte important ca instrumentele financiare să fie îmbunătățite pentru ca ele să fie mai flexibile și mai eficiente. Trebuie să ne asigurăm că procesul este democratic, dar și foarte transparent. Következő hozzászólunk, Hautala képviselőasszony. Képviselőasszony, kettő perc. Doamna Hautala, două minute, vă rog. President. Doamnă președinte, mi-amintesc că bine când uh, a fost ultima dată doamna Gheorgheva la Comisia DEVE, înainte să devină vicepreședinta responsabilă de buget. Și, doamnă Gheorgheva, îmi amintesc perfect că ați spus că dacă nu vom trata de la rădăcină cauzele crizei umanitare, nu va reuși nimeni să facă față costurilor și suferinței acestor crize. Și ați avut perfectă dreptate, ar fi trebuit cu toții să observăm semnele care erau prezente. Trebuie să spun că și de data aceasta mă bucur că avem președinția luxemburgheză alături de noi în acest proiect, pentru că Luxemburgul este un donator foarte consecvent, deși este o țară mică. Și nu cred că trebuie să vă fie rușine de reducerile, uh, ale alt, reducerile făcute la bugetele pentru dezvoltare de alte state membre. Și țara mea, Finlanda, și-a redus cu 42% ajutorul pentru dezvoltare. Nu e o reducere, e o prăbușire adevărată. Domnul președinte Juncker a spus că este anormal ca statele membre să-și reducă bugetele pentru dezvoltare. În orice caz, avem fondurile fiduciare și cred că trebuie să le folosim cât mai bine. Dar am câteva întrebări. De exemplu, când uh, discutăm despre urgențe, despre situații foarte urgente, cum vom respecta principiul eficienței ajutorului? cum vom respecta implicarea statului, cum vom respecta abordarea bazată pe drepturile omului. Cum anume vom evita fragmentarea ajutorului, care e oricum uh, un lucru care se întâmplă, deși uh, încercăm să le evităm. Aceste fonduri nu sunt finanțate cu bani noi și trebuie să înțelegem că finanțarea lor va fi în detrimentul altor activități. Cum ne vom asigura că aceste fonduri fiduciare vor fi complementare cu alte acțiuni? Mulțumesc. Căsănăm chefișelor Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Corao. Un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Georgieva, doamna Mogherini, domnul Juncker au subliniat de mai multe ori cât de importantă este înfruntarea uh, Uh, problemei imigrației la rădăcină și să nu uităm nici implicarea statelor membre. Însă, dacă l-aș cita pe Fabrizio de Andre, uh, aș spune că chiar dacă Europa se străduiește, pare că patinează pe loc. Și deci uh, mă gândeam la ajutorul oficial pentru dezvoltare, de care s-a vorbit și la Consiliu și care nu e respectată niciodată. Se vorbește, se vorbește, dar nu se face nimic. Având în vedere aceste fonde, fonduri fiduciare, știm bine că sunt uh, fonduri și bani care sunt deplasați de la capitolul dezvoltare și atunci poate să fie ca și metadona pentru un uh, dependent de droguri. Deci nu să-l vindece, ci să-i mențină dependența, pentru că știm care sunt rădăcinile, marile probleme ale migrației. Acolo trebuie să intervenim la rădăcină Vă mulțumesc, doamnă președinte, întrerupt. Mulțumesc. Domnul Bey, două minute. Doamnă comisar, stimați colegi, în această dimineață am auzit că armata siriană a reușit în sfârșit să ridice asediul pe care îl, la care era supusă de mai bine de doi ani pe lângă aeroportul Cueres, un aeroport militar strategic lângă Alep, vil, oraș martir al acestui conflict care nu se mai termină. Aș dori să salut această victorie în lupta împotriva statului islamic și sper că este începutul sfârșitului pentru această organizație teroristă islamistă. De la începutul conflictului conflictului sirian, guvernele europene nu au dat deloc dovadă de pragmatism. Aceste guverne nu au pus decât paie pe foc, închizându-și ambasadele și apoi sprijinind facțiunile rebele care nu erau moderate decât prin numele lor. Uh, în luna martie, împreună cu, Cristiga mea, uh, cu colega mea Cristina Arnatu, am uh, depus o rezoluție prin care solicitam reluarea relațiilor diplomatice cu Siria înaintea oricălei soluționări a conflictului. Și trebuie să recunosc că Uniunea Europeană a dat dovadă de o anumită luciditate, pentru că șeful de delegație Uniunii Europene pe lângă Siria nu a rupt niciodată dialogul cu autoritățile siriene și, de altfel, domnul Anis Nacrur continuă să meargă de câteva ori pe lună la Damas. În ceea ce privește ajutorul care trebuie adus poporului sirian, îmi pare rău că Comisia uh, se bazează doar pe organizații precum Medici Fără Frontiere, care nu intervin decât în zonele um, controlate de rebeli. Ar trebui să ajutăm organizațiile care lucrează în toată Siria și să avem o adevărată uh, misiune umanitară. Mă gândesc, de exemplu, la Crucea Roșie sau la agențiile ONU, care sunt depășite de această dramă și care nu mai au finanțare. Aș dori să vă susții, să uh, invit să susțineți ONG-urile precum Œuvre uh, Dorion sau SOS uh, Creștini din Orient, care prin tineri benevoli lucrează la fața locului lângă populație în Siria, în Irak, în Liban și în Iordania. Aceste organizații care sunt cunoscute, recunoscute, fac o muncă minunată datorită sau prin dialogul pe care l-au uh, legat cu autoritățile locale. Haideți să fim uh, la fel de pragmatici. Mulțumesc foarte mult! în numele neafiliaților, are cuvântul domnul Bolcio. Mulțumesc. Doamna vicepreședinte, pentru a putea rezolva criza migrației, trebuie, în primul rând, să abordăm cauzele acestei probleme. De aceea, este foarte importantă colaborarea internațională și asta și cu statele primăverii arabe. Decizia actuală de a crea aceste fonduri este o decizie pozitivă care ne va permite să îi ajutăm pe refugiați acolo uh, unde sunt aproape de patrile lor. Trebuie să avem grijă ca granițele Schengen să fie protejate în Grecia, pentru că dacă nu se face acest lucru, atunci nu putem decât să apelăm la instrumente de protecție a granițelor ca cele folosite până acum în Ungaria. Trebuie să preluăm controlul crizei migrației, trebuie să ne asigurăm că identitatea și cultura europeană sunt protejate. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Are acum... Am încheiat aici, mă scuzați, lista de vorbitori în numele grupurilor politice și dăm acum cuvântul vorbitorilor în nume propriu și începe domnul Fernandes. Mulțumesc, doamnă președinte. Statele membre vor primi la sfârșitul acestui an 2,4 miliarde de euro de la bugetul european. E vorba de niște venituri suplimentare neprevăzute, ceva excepțional. Deci, 2,3 miliarde care corespund amenzilor, dar și unor taxe uh, vamale. E vorba de o sumă exact aceeași sumă cu cea pe care statele membre trebuie să o ofere pentru a pune pe picioare aceste două fonduri fiduciare. Adică, asta înseamnă că fără eforturi suplimentare financiare, fără a face mai mult de la bugetele naționale, acești 2,3 miliarde pot foarte bine să fie folosiți pentru a alimenta aceste două fonduri fiduciare. Criza fi, refugiaților este o criză care ne pune în fața propriilor răspunderi. Problema trebuie, bineînțeles, să fie rezolvată uh, de la rădăcină, de la cauzele sale și toată lumea trebuie să participe în acest sens. Aceste fonduri vor permite un viitor mai bun, mai multe speranțe, o mai bună educație persoanelor în țara lor natală și mai cu seamă vor preveni noi războaie. Eu sper așadar că aceste sume în plus care se vor întoarce, întoarce de la bugetul european la cele naționale vor putea tocmai să participe la, această, la rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc foarte mult. Domnule Fernandes, avem un cartonaș și de la domnul Cobles. Coburn. Domnule Coburn, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte vreau să pun o întrebare. Nu știu dacă domnul Fernandez este de acord cu mine. N-ar fi mai bine acum, în momentul în care Marea Britanie a băgat mai mulți bani în, la granițele siriene și turcești decât alții, să uh, facem ca acești, aceste țări să dea banii înapoi, să-i folosească și să nu se uh, risipească altfel banii, pentru că cred că sunt țări și fonduri care n au fost auditate în ultimii 20 de ani. Vă rog, domnule Fernandez, puteți să răspundeți? Mulțumesc foarte mult. Regatul Unit, ca și celelalte state membre, va primi bani în plus Totul va depinde de disponibilitatea sa, de voința sa de a folosi aceste fonduri pentru obiectivele pe care le-am menționat. Ce vă spuneam este că cu acești 2,3 miliarde în plus, care vin de la amenzi și de la taxele vamale percepute, nu va trebui să băgăm mâna în, banul, în buzunarul contribuabililor. Iată de ce spun că această gestiune a fondurilor trebuie să fie bine circumscrise, să fie lucrurile bine gestionate, să se atingă obiectivele care au fost uh, menționate. Trebuie să fim foarte eficienți, foarte serioși. Asta este absolut esențial pentru aceste fonduri. Știm că nu întotdeauna am reușit asta și, de fapt, oricine și oricând este vizat. Mulțumesc, domnule Fernandes. Domnul Geier, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru Schmidt, doamnă vicepreședintă Gheorgheva, haideți eh, să ne gândim la un pacient de psihiatrie care spune următorul lucru. Domnule doctor, sunt premier într-un stat membru din Uniunea Europeană. Când merg la Bruxelles, mă întâlnesc cu colegii din Consiliu și luăm decizii eh, pe care uh, eu, ca premier, cer Uniunii Europene să uh, le pună în aplicare. Uh, e vorba de fonduri fiduciare și așa mai departe. Dacă mă întorc acasă și acționez ca premier, spun că, de fapt, nu sunt așa de importante aceste fonduri și că mai bine le ignorăm la nivel național. Ce credeți că ar face un psihiatru? Credeți că ar pre, ar prescrie medicamente sau terapie. Nu se mai pot prescrie tratamente cu electroșocuri, din păcate, dar uh, poate că ar fi necesar. Dacă vrem uh, să rezolvăm această criză, trebuie să tratăm cauzele la rădăcină, însă ca statele membre nu acționează suficient și nu alocă fondurile necesare. Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Comisia Europeană a prezentat proiectul de buget rectificativ numărul 8 pe anul 2015, care a acordat um, o sumă de 9 miliarde statelor membre. Deci banii există, pentru că această scrisoare rectificativă s-a aprobat. Pentru anul viitor am să citez Trebuie să fie capabile statele membre și Uniunea Europeană să reacționeze la circunstanțe neașteptate. Fac apel la Consiliu să aprobe aceste instrumente și să le și utilizeze. Președinta întrerupe, mulțumesc. Urmează acum domnul Ojog. Pani przewodnicząca, panie panowie. Comisia Europeană. Domnilor și domnilor, doamnă comisar, Comisia Europeană a creat aceste fonduri fiduciare care au ca scop uh, crearea stabilității în această regiune și o mai bună gestiune a fondurilor, uh, a, a fluxurilor migratorii. Uh, aceste fonduri fac parte din mecanismul de asistență de dezvoltare. Uniunea Europeană deja a promis că va acorda sume importante, dar așteaptă un efort și din partea statelor membre și deocamdată doar statele membre foarte puțin numeroase au făcut angajamente concrete. Întrebarea mea este următoarea, ce intenționează să facă Uniunea Europeană pentru a schimba situația și, în al doilea rând, care sunt uh, uh, statele membre, inclusiv Polonia, pentru a acorda fonduri altor programe precum PAMUL, Programul uh, Alimentar Mondial. Pentru că întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea. Care este coerența între aceste fonduri fiduciare și programele care sunt deja în derulare? Mulțumesc foarte mult, domnule Ojog. Acum are cuvântul doamna Vergia, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Fondul pentru Siria vizează tinerii și copii bazat pe educație, pe acces alimentare și așa mai departe. Foarte bine, însă pentru Africa aici este vorba de a lupta împotriva cauzelor profunde ale migrației, adică procesul de la Khartoum care trebuie pus pe picioare în parteneriat cu una dintre regimurile cele mai groaznice din lume, cum ar fi Sudanul, care bombardează propria populație, care are închisori la cer uh, deschis, foarte multe Um, mulți deplasați și așa mai departe. Guverne care aduc ele însele instabilitatea și care contribuie la traficul de ființe umane, cum a arătat ONU. Acești 1 uh, miliard uh, vor fi esențiale pentru asta. Guvernele africane par că au înțeles asta și uh, vor să spună că nu, are, nu trebuie ca Europa să fie un jandarm. Însă, 80% din uh, migrația africană este de fapt în interiorul continentului african. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul uh, Valero, un minut și jumătate. Tak, Varje liv som går... Mulțumesc, doamnă președinte. Orice viață pierdută în încercarea de a ajunge în Europa este o viață care n-ar trebui să se piardă. Dar nu contează motivele pentru care fug aceste persoane de acasă, fie că fug de războiul din Siria sau de sărăcie din Africa. Și după cum a spus domnul ministru Schmidt, gardurile de sârmă ghimpată nu vor opri refugiații și nu îi vor opri nici pe migranți. Poate că nu vor reuși să intre, dar atunci va trebui să-i trimitem înapoi, pentru că se spune că ar trebui să fie trimiși înapoi cei care nu sunt refugiați. Cu toate acestea, ei se vor întoarce. Asta dacă nu tratăm răul de la rădăcină, dacă nu eliminăm motivele pentru care oamenii își părăsesc patrile. Și de aceea eu cred că trebuie să facem mai multe. Mă îngrijorează decizia Consiliului din 22 octombrie. Mi se pare că pune accentul prea mult pe ceea ce ține de migrație și pe încercarea de a sigila frontierele și se pune prea puțin accentul pe um, încercarea de a ameliora situația din statele de origine. Mă tem că atunci când uh, nu mai punem accentul pe uh, soluțiile pe termen lung, nu mai alocăm nici banii necesari pentru uh, rezolvările pe termen lung. Și mai este și o altă problemă legată de buget, după cum au spus-o mulți. Multe state își reduc contribuțiile, iar primirea refugiaților în Europa este considerată și ajutor pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnul Gil. Mulțumesc. Această idee de a rezolva uh, migrația în masă la sursă, cât mai aproape de sursă, e o idee pe care noi o salutăm. De fapt, uh, noi uh, am lansat un apel guvernelor mondiale să vină cu o soluție mondială uh, pentru țările de origine sau chiar și pentru țările vecine. Însă în timp ce uh, guvernele europene folosesc iată această criză pentru a cere și mai mulți bani de la contribuabilii britanici care sunt deja strâmtorați, noi spunem nu. Există prea mulți bani din partea noastră la bugetul european. Dacă vom continua să cheltuim banii, să irosim pe aceste proiecte, proiecte esențiale și vom uh, retrage fondurile de la proiecte vitale, uh, probabil că uh, investițiile în ajutorul pentru dezvoltare vor scădea. Cheltuim milioane de euro pentru publicații, pentru materiale educative, pentru caricaturi. Este un exemplu de aroganță și de bani rosiți. În loc să pro propagăm valori prin propagandă, Uniunea Europeană ar trebui să dea modelul evitând să irosească banii și investindu-i în măsuri care ar duce la rezolvarea crizei refugiaților. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Capel, acum. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru, doamnă comisar. Luni a avut loc o nouă reuniune extraordinară a ministrilor de interne din Uniunea Europeană cu obiectivul de a sensibiliza statele membre la criza migranților din Europa. Nu este suficient deloc. Ă, această criză este extrem de gravă și ă, afectează Uniunea Europeană, iar statele membre nu aduc o contribuție suficientă pentru a trata această criză. Nu sunt protejate granițele, granițele externe ale UE, agenția Frontex are un mandat mult prea redus, programul de uh, realocare a refugiaților uh, Uh, este insuficient, 160.000 de refugiați nu sunt uh, un număr apropiat de realitate, pentru că ar trebui minim 350.000 să fie relocați și, în plus, nu știm în legătură cu aceste fonduri cine, când și cât va dona. Este mult prea târziu, deja de un an ne confruntăm cu această criză și uh, trebuie finanțate și programe ca UNHCR, programul alimentar, pentru că nu sunt suficienți bani. Uh, mii de oameni sunt afectați, au de suferit din această cauză. Este o situație de nesuportat pentru cetățeni și președinta întrerupe. Domnul Epitideos are acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Pentru a rezolva problema migrației, legată de criza siriană, dar și migrația dinspre Africa, Statele Unite eh, membre vor trebui să dea mai mult decât uh, eh, 2 miliarde, două miliarde jumătate. Să nu credem, să nu visăm cum că acești bani vor rezolta, rezolva situația. Uh, refugiații vor continua să dea năvală în Europa și cu siguranță grecii, ca și alte popoare care oricum suferă din cauza austerității, vor continua să sufere și de acum înainte din cauza acestor probleme și vor trebui să finanțeze și pe acești migranți ilegali. Dacă dorim să rezolvăm problema, trebuie să taiem răul de la rădăcină și trebuie să facem ceva, să punem capăt uh, războiilor din aceste țări. Trebuie să dăm banii țărilor de origine ca ele să se dezvolte, ca uh, guvernanții de acolo să nu mai permită oamenilor să migreze. Uh, hotspoturile trebuie să, să fie stabilite în statele de origine și nu la noi în Europa și trebuie să putem să și patrulăm propriile noastre coaste și ale lor. Mulțumesc. Urmează domnul Știr. Gospođo predsjednice, Europski parlament od početka zagovara sveobuhvatni pristup glede izbjegličke krize. Parlamentul European întotdeauna a avut o abordare cuprinzătoare uh, pentru soluționarea crizei migranților și de aceea noi salutăm acest uh, fond fiduciar pentru Africa, care va uh, fi construit după același model ca cel pentru Siria. Um, pentru dezbaterele din La Valenta, inclusiv uh, acordul cu privire la readmiterea migranților care nu primesc azilul, trebuie să dăm dovadă de seriozitate atunci când trebuie să colectăm fondurile pentru Africa, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să dea și ele o mână de a participe, mai ales să-și respecte angajamentele. Acest, uh, uh, acești bani, aceste fonduri de 1,8 uh, miliarde de euro care trebuie să fie redistribuiți. Uh, trebuie să abordăm și chestiunea eficienței sau a eficacității ajutorului pentru dezvoltare. Sperăm ca Comisia să ne furnizeze câteva informații cuprinzătoare în legătură cu eficiența utilizării acestor fonduri. Ceea ce însă nu ar trebui să fie un alibi. Trebuie să ne asigurăm că există suficiente fonduri în aceste două fonduri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc faptul că ați respectat timpul. Doamna Thomas are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Ne confruntăm cu o situație excepțională și cred că această formulă a președintelui Comisiei este citată și va mai fi citată în continuare. Avem o responsabilitate morală istorică și trebuie să găsim soluții la înălțimea situației. Printre aceste soluții, Comisia a optat pentru crearea fondului MADAT pentru a răspunde crizei umanitare din Siria și Parlamentul îl susține, dar aceste fonduri fiduciare au două probleme. În primul rând, e vorba de angajamentele financiare nerespectate din partea Consiliului, din partea statelor membre, de fapt, și, în al doilea rând, plafonele din rubrica 4 a bugetului sunt prea reduse și nu mai sunt suficienți bani pentru o acțiune externă. Acest lucru obligă Comisia să creeze instrumente extrabugetare și astfel cheltuielile nu pot face obiectul unui adevărat control democratic. Cadrul financiar multianual este prea redus și neadaptat și deci bugetul Uniunii, adică și acțiunile Uniunii, se sufocă în perioada următoare vom face față altor crize și dacă ne dorim să fim credibili, trebuie să ne confruntăm cu realitatea bugetară și să facem o revizie a CFM. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai spus în această aulă și înainte faptul că Grecia nu poate să mai facă fața acestui flux de refugiați, de migranți. Marea uh, Ege este plină de um, uh, sirieni uh, și ce face un european Dă numai uh, așa câteva mărun, mărunțișuri uh, pentru a face față acestei situații trebuie să-i oprim pe traficanți, pe traficanții de carne vie. Speranțele sunt uh, foarte reduse. Hotspoturile din Uniunea Europeană ar trebui să fie mutate în țările de origine. Și apoi uh, trebuie să vedem ce facem cu aceste cote de redistribuire a migranților și asta să se bazeze și pe uh, în funcție de PIB-ul țărilor. Trebuie de asemenea să facem tot ce este posibil pentru a pune capăt migrației și să punem capăt și crizei din Siria. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Wolf. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Funcționează acum, da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În acest an, 1,3 milioane de uh, migranți, migranți și uh, solicitanți de azil uh, au venit. Pe anul viitor, estimările arată că vor fi 3 milioane. Soluția europeană e să creeze acest fond fiduciar de câteva miliarde de euro pentru a încerca să soluționeze problema africană, așa cum e numită ea în Europa. O Problema africană care a fost cauzată prin sprijinul uh, unor schimbări de regim în uh, Libia și în uh, Siria. O problemă africană care a fost cauzată de bariere vamale care periclitează situația afacerilor din Africa și care îi ajută pe cei care își terorizează, dictatorii care își terorizează popoarele. Uniunea Europeană nu este prietena Africii, Uniunea Europeană nu este prietena popoarelor africane, nu este prieten acestui Uh, continent care ar putea deveni un concurent. E o uh, politică postcolonială care încearcă să uh, taie pur și simplu craca de sub picioare acestor popoare. Africa încearcă e, e ținută în loc, înapoi, prin tarife precum 7,5% pe cafeaua care e importată în Germania. Un ilustru filozof a spus că Africa nu are nevoie de uh, pește, uh, cantități mari de pește, ci de uh, o undiță și de accesul la mare ca să supraviețuiască. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gabriel. E următoarea vorbitoare, are două minute la dispoziție. Mersi. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Schmidt, doamna comisar, dragi colegi, Crearea fondului fiduciar pentru Africa rămâne relativ inovatoare și de fiecare dată trebuie să ne amintim că au existat 11 fonduri europene de dezvoltare înaintea acestuia. Acestea nu au reușit să anticipeze și să împiedice uh, criza de astăzi. Deci haideți să nu ne mai întrebăm atât de mult de ce. Aș insista asupra trei aspecte uh, fundamentale. Da finanțării inteligente, da anticipării și da rezultatelor este necesar un uh, mod de finanțare suficient, ponderat și inteligent. Trebuie să fim prudenți. Haideți să facem din acest fond un adevărat fond multi-buyer cu participarea de donatori publici și privați și să ne gândim împreună la modalități de a conferi acestui fond o anvergură realmente globală. În al doilea rând, anticiparea acestei fonduri trebuie să ne permită să consolidăm capacitățile acestor state dincolo de situația de urgență pentru a anticipa cât mai bine viitoarele crize. În acest sens, ce plus valoare are acest fond față de vechile fonduri de dezvoltare și cum se asigură coerența obiectivelor? Și în cele din urmă, rezultatele. Dacă este să uh, oferim un ajutor eficient, e momentul să spunem că ar fi cazul să ne limităm prioritățile și să le țintim mai bine. Trebuie să consolidăm uh, obligațiile reciproce ale donatorilor și ale statelor partenere, obligații de rezultat, cu indicatori de performanță bine definiți și cu uh, evaluări sistematice. Și haideți să punem în practică principiul de a face mai mult pentru mai mult statele care participă la fond trebuie să-și consolideze angajamentele, trebuie să-și țină promisiunile, dar nu putem cere la la valeta partenerilor africani să facă mai mult dacă nici acțiunile noastre nu sunt la înălțime în instrumentele pe care chiar noi le creăm. E momentul să întețim eforturile și să învățăm lecțiile din trecut. Migrația nu mai poate să rămână o zonă de umbră în cooperarea UE-Africa. Vă mulțumesc! Doamne Gabriel, aveți un cartonaș albastru de la domnul Coburn. Acceptați? Yes, Mr. Coburn, you have the... Domnule Coburn, aveți cuvântul. O întrebare, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să o întreb pe uh, colega noastră. Sunteți de acord cu mine că Uniunea Europeană nu este bună de nimic în ceea ce privește banii? De 20 de ani cerem să se aprobe conturile, să se acorde descărcarea de gestiune. E clar că e cea mai proastă entitate din lume în ceea ce privește distribuirea de fonduri în Africa sau pentru taberele de la frontiera turco-siriană. N-ar fi mai bine ca statele din Europa, Regatul Unit sau Franța sau care o fi, să trimită banii direct sau să creeze chiar ele aceste tabere? Ce sens are să dăm banii Uniunii Europene? haideți să eliminăm intermediarii și haideți să dăm banii direct acelor țări. Sunteți de acord cu mine? Madame Gabriel, you have the... Doamnă Gabriel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebare, doar două elemente vreau să menționez. În primul rând, cred că dacă nu am înțeles lecția principală din această criză, greșim lecția aceasta este că dacă am fi acționat ca o Uniune cu ani în urmă, nu s-ar fi produs această criză de astăzi. Deci, vă spun clar, nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Și în al doilea rând, e suficient să ne uităm la cifrele care arată cât de mult s-au ameliorat un indicator tocmai datorită finanțării UE. Avem o sărăcie redusă, sunt mai puțini copii malnutriți, femeile sunt mai bine îngrijite, și au mai bun acces la îngrijirile de sănătate. Nu e ușor, dar trebuie să continuăm pentru că de câțiva ani avem rezultate. Că vă place sau nu, Uniune înseamnă forță și uh, face mai mult Uniunea decât un singur stat. Mulțumesc! Se pare că sunteți uh, de păreri divergente, puteți să mai discutați ulterior, iar acum dăm cuvântul domnului Guerrero, un minut 30. Președinte, nu pot sino compartir la intención y los objetivos que han llevado a crear. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles că sunt de acord cu uh, intențiile și cu obiectivele care au dus la uh, uh crearea acestui fond. Avem tot mai multe crize, avem uh, tot mai multe persoane strămutate, nevoile sunt tot mai mari, dar, din păcate, nu avem uh, uh mai multă finanțare, mai multe fonduri pentru a face față acestor nevoi Există și uh, evenimentele neprevăzute, e foarte greu să planificăm pe viitor și ne e greu câteodată să îi ajutăm uh, pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Deci uh, salut înființarea acestui fond, mai ales dacă va duce la o mai bună coordonare, la o mai bună planificare și mai multă eficiență. Dar haideți să mm, nu ne îmbătăm cu apă rețe, rece și Ehm, totuși, aceste, aceste fonduri provin uh, din uh, fonduri care erau dedicate acelorași tipuri de acțiuni, iar Uniunea Europeană nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Dacă vă uitați la uh, lista promisiunilor făcute de statele membre, nu o să numesc vinovații, dar în orice caz, dacă vedeți, uh, vă uitați la listă, uh, ea nu reflectă valorile Uniunii Europene. Uh, deci trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt fonduri suplimentare și că nu doar luăm uh, bani de la alte fonduri și îi privăm pe unii pentru a ajuta pe alții. Deci dacă vrem să ne respectăm angajamentul de a ajuta pe cei care fug de foamene și de război, atunci trebuie să dăm dovadă de uh, răspundere și să ne respectăm promisiunile, nu doar să facem discursuri frumoase. Mulțumesc. Doamna comisar, doriți uh, să răspundeți la această întrebare cu siguranță mai târziu, dar îi dau cuvântul doamnei Trebesius un minut. Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte. E de la sine înțeles că programul de asistență pentru Siria este salutar. El va finanța alimentele pentru refugiații din taberele din regiune. Mai multe state europene uh, au uh, redus foarte mult contribuția la UNHCR în ultimul an, deși uh, era clar că avem o criză foarte gravă a refugiaților. Guvernul german și Uniunea Europeană au ignorat această problemă. Acum se încearcă să se atragă Turcia de partea Uniunii Europene pentru a proteja frontiera noastră externă și se finanțează foarte puternic acest proiect. În ultimii ani, Turcia a făcut un mare pas înapoi la capitolul democrație, drepturile omului, libertatea presei și așa mai departe. Iar acum domnul Juncker dă o nouă perspectivă de aderare. Ce e cu domnul Juncker? Nu discută cu domnul Tusk oare? Recent, domnul Tusk a spus pe bună dreptate la Strasburg, la Parlamentul European, că este importantă protecția frontierelor externe ale Europei. Europa trebuie să-și rezolve singură problemele. Sarcinile tradiționale ale fiecărui stat, cum ar fi și protecția frontierelor, nu trebuie să cadă victima acestei culturi hipioate sau regimurilor autocrate, cum este cel din Turcia. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Cristoforu. Un minut 30. Haristoghirea Proedre. Mulțumesc. Doamna președinte, nimeni nu pune la îndoială faptul că trebuie să ajutăm pe imigranți, pe refugiați, trebuie să fim solidari cu ei, cu ei. Nimeni nu poate nega acest lucru statele membre, europenii, trebuie să fie solidari. Noi suntem singurii care am fost solidari cu ei de altfel. Și chestiunea refugiaților, de fapt, nu vizează numai Uniunea Europeană, este o chestiune internațională. Nu este posibil ca numai Uniunea Europeană să trebuiască să dea dovadă de solidaritate, pe când celelalte țări nu fac nimic, nu le pasă. Nu e posibil ca numai Uniunea Europeană să fie uh, cea care se confruntă cu această problemă. Trebuie să se creeze un fond mondial pentru refugiați, o problemă internațională care vizează și trebuie să vizeze ONU, Națiunile Unite. Nu e posibil ca acum, în momentul în care vorbim, Țările arabe care știu, știm bine câți bani au și fonduri suverane să nu dea niciun dolar măcar pentru a rezolva această criză. Eu cred că este nejust față de eforturile Uniunii Europene să se spună că aceasta nu face nimic. Da, ceilalți trebuie să facă și să facă mai mult și Uniunea Europeană trebuie să intervină și a făcut-o. E inacceptabil să se spună acest lucru și vă rog să mă înțelegi. Este inacceptabil ridicat țări, precum Turcia, în loc să facă ceea ce trebuie să facă și e de bun simț, adică să ajute, cum ajută și celelalte țări din Mediterana și din Europa, să încearcă să profite de pe urma acestor refugiați pentru a face o adevărată extorsiune de fonduri fără să mai vorbim de faptul că este foarte suspectă când vine vorba de instabilitatea din această regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cristoforu. Aveți un cartonaș albastru. De la domnul Wolf. O acceptați? You have the floor. Cristoforu. I... Domnule Cristoforu, mă bucur foarte mult că sprijiniți uh, ideea că nu numai uh, Uniunea Europeană trebuie să se implice. Este vorba de o chestiune globală. Într-adevăr, Națiunile Unite trebuie să spună ceva și să facă ceva. Și sunteți de acord când spun că Națiunile Unite n-au făcut nimic uh, pentru că nu au convocat o convenție internațională care să discute această problemă pe plan internațional și se bazează până la ora actuală numai pe eforturile europene. Domnule Cristoforu, aveți cuvântul. Da, Uniunea Europeană a demonstrat că poate să fie în prima linie când vine vorba de solidaritate. De aceea noi sprijinim acțiunea europeană. Dar aveți dreptate că statele, Națiunile Unite ar fi trebuit să fie ele în prima linie și să uh, facă mai mult și sunt țări care trebuie să contribuie și nu au făcut-o până acum. Nu este posibil ca țări, uh, mari puteri, Statele Unite, Rusia, țările arabe să nu facă nimic, să stea cu brațele încrucișate și să aștepte ca totul să vină de la Parlamentul European, de la Comisia Europeană. De aceea vreau să lansez un apel uh, ca să discutăm și cu alte organizații internaționale, să conlucrăm cu ele pentru a le sensibiliza la problema refugiaților fraților, ca să nu mai fie numai Europa expusă tot timpul față de această criză. Vă mulțumesc foarte mult! Acum urmează domnul Howitt. Mulțumesc, domnul președinte. M-am bucurat să fac uh, parte în această zi de la summitul de la Valeta și aș dori să spun că am salutat uh, crearea acestui fond fiduciar. Mă bucur că sunt uh, la dezbatere acum la Bruxelles când discutăm acest subiect atât de important. Aș dori să mulțumesc autorităților bugetare pentru cooperarea pe această temă și mă bucur de faptul că chiar Parlamentul European a dat un avânt prin rezoluția noastră din 14 octombrie. La summitul de astăzi astăzi am uh, spus în numele socialiștilor și democraților că banii, uh, trebuie să promitem fonduri suplimentare. Acest fond fiduciar nu poate fi compus doar din fonduri realocate existente. Uh, dacă dorim ca să fie cu adevărat un instrument eficient, atunci ar trebui să atragem și finanțare externă. Euroscepticii britanic ce folosesc această dezbatere pentru a critiza ca de obicei Europa, e adevărat că contribuțiile din partea statele, statelor membre suplimentare suplimentare au venit din uh, Italia și din partea Germaniei dar și nu din uh, Regatul Unit. Dar în Regatul Unit există foarte mulți care consideră că cooperarea cu donatorii internaționali ar trebui să fie un uh, obiectiv. Doamnă președinte, haideți să nu uităm că în timp ce mii de refugiați au venit în Europa, există milioane în statele uh, din apropierea Siriei. Există o uh, criză umanitară foarte gravă, dar trebuie să uh, acordăm fonduri umanitare pentru că a ajuta acești refugiați să se integreze în societățile respective și pentru a menține coeziunea în aceste state care sunt foarte fragile. Criza refugiaților a fost declanșată de um, Uh, de o gândire pe termen scurt. Uh, Președintele îl întrerupe pe orator. Mulțumesc. Domnul Caras are acum cuvântul. Doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, oamenii uh, aceștia consideră că este mai mic riscul de a porni pe drum decât de pericolul de a rămâne acasă și astfel pornesc la drum de multe ori, speranța e doar uh, un fir pentru toate aceste persoane. Vreau să rog statele membre să um, fie foarte atente când acționează cu această uh, speranță, numele acestei speranțe. 2,3 de miliarde de euro este suma promisă, s-au plătit până acum 120 de milioane din banii promiși, este o rușine. Vă rog frumos să puneți capăt acestei situații și uh, să um, finanțați restul sumei. E foarte important să putem face investiții în creștere și ocupare, în garantarea securității la frontiere și în taberele pentru refugiați altfel nu vom reuși să, reuși să rezolvăm această criză și cer statelor membre să-și asume răspunderea. Mulțumesc, domnule Caras. Urmează doamna Spirachi. Chiria proedere, Chiria antiproedere. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene, doamnă Gheorgheva, știm bine ce se întâmplă pe insulele Kos sau Lesbos Știm cum uh, vin acolo uh, refugiații și știm ce se întâmplă acolo uh, și cei care cunosc asta știu că Uniunea Europeană face multe lucruri. Unii spun că nu facem nimic de adevărat. Fondurile fiduciare pentru Africa și pentru Uh, Siria sunt importante, dar uh, finanțarea aceasta este absolut insuficientă și mă întreb dacă acest angajament voluntar benevol al statelor membre este suficient. Răspunsul este nu. Nu știm cum vor fi distribuite aceste fonduri, cum vor putea ele să crească, nimeni nu știe. Uh, statele membre vor primi acești bani pentru că apoi să-i distribuie ei, nu se știe. Noi, ca Uniunea Europeană, îmi pun întrebarea, cum vedem noi um, cooperarea cu țările terțe pe care le finanțăm astfel? Turcia primește de la noi 3 uh, miliarde de euro și asta din capul locului. Trebuie să fim atenți la aceste lucruri, pentru că dacă nu, euroscepticismul va fi în continuare creștere, ca și disperarea refugiaților. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă spun tuturora că este o dezbatere deosebit de importantă aceasta, dar trebuie să și respectați timpul de vorbire și vom avea timp să mai discutăm altă dată, dar nu acum. Domnul Mureșan are un minut, vă rog. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Bugetul Uniunii Europene este o parte a soluției când uh, trebuie să depășim uh, această criză a refugiaților. Am arătat cu adoptarea proiectului rectificativ de buget numărul 7 uh, la începutul acestui an. Dar aceste bugete rectificative nu sunt metoda cea mai bună de a face față crizei și evenimentelor neprevăzute. Trebuie să redefinim prioritățile politice când pregătim bugetul pentru anul viitor și să le finanțăm cu adevărat, pentru că dacă că Uniunea Europeană uh, va fi nepregătită și nu va fi în stare să facă față crizelor așa cum s-a întâmplat în această vară și acest lucru trebuie să fie transmis clar statelor membre în negocierile pe care le avem acum pentru uh, bugetul pe anul uh, următor. Domnule ministru, doamnă comisar, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră să transmiteți acest mesaj statelor membre uh, Uh, și sunt de acord și cu ce a spus uh, colegul Caras înainte. Aceste două fonduri sunt, bineînțeles, foarte importante pentru că doar dacă îmbunătățim situația la fața locului în țările de origine, vom reuși să punem capăt acestei crize uh, în care ne aflăm acum datorită situației refugiaților. Mulțumesc! Köszönöm a mikrofonnal. Ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, mert Ribeiro Am ajuns la Uh, sfârșitul intervențiilor personale. Doamna Ribeiro nu pare să fie în sală. Și acum trecem la procedura Catch the Eye. Fiecare vorbitor are un minut. Domnul Porcep. Mr. Polčák. Domnul Polčák. The floor. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem neslyšel své jméno. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mi-am auzit numele. În legătură cu acest subiect, aș dori să spun următorul lucru. Da, Europa trebuie să ajute, fără uh, niciun dubiu. Și Europa nu trebuie să se teamă să intervină. Când um, discutăm acum despre aceste două fonduri fiduciare, cel pentru Siria și pentru Africa, trebuie să spun că ele vin prea târziu. Deja de 5 ani în Siria este război civil și dacă vă închipuiți că uh, oamenii de acolo uh, vor continua să se lase omorâți sau că vor rămâne în taberele de refugiați unde copiilor n-au niciun viitor, cred că greșiți. Eu unul nu aș accepta niciodată astfel de condiții și aș porni și eu la drum în locul lor. De aceea e important ca Europa să ajute. Salut crearea acestor două fonduri, dar trebuie să spun că vin prea târziu. Vă mulțumesc. Domnul Frunzulica are cuvântul. Madam Chair, ladies and gentlemen, I warmly... președinte, doamne și domnilor, eu sprijin cu uh, mare plăcere primul fond fiduciar pentru Siria și fondul fiduciar care se ocupă de problema migrației și deplasațiilor uh, la uh, origine în Africa și mă bucur de finanțarele care au fost oferite prin aceste fonduri fiduciare, prin contribuții voluntare, având în vedere însă că uh, anumite țări africane cu regimuri autocratice ar putea să nu folosească bine, să fim vigilenți și să fim atenți la modul în care se vor uh, cheltui acești bani care ar putea să dispară în natură din cauza corupției și asta s-a mai întâmplat și în trecut, așa cum bine știm. Aceste țări uh, va trebui să respecte niște condiții și nu trebuie să devină Uh, din nou o sursă de șantaj față de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, este important ca statele membre să fie angajate politic pentru a oferi suficienți bani la aceste fonduri prin negocierile în curs pe bugetul 2016. Mulțumesc foarte mult, domnule Frunzulică. Urmează domnul Tomašić. Doamna Tomašić. Doamne, fondurile pentru Siriu și Africa sunt, vjerujem, utemeljeni na plemenitosti i dobrim namirama. Fondurile financiare pentru uh, Siria și Africa sunt mânate de intenții nobile, dar din păcate nu vor îmbunătăți gestionarea crizei respective. E o măsură a neputinței Uniunii Europene confruntată cu uh, criza din Siria și din Africa. Din păcate, uh, măsurile noastre sunt uh, neproductive, dar că nu știm ce, Europa nu știe ce vrea. Având în vedere că majoritatea cetățenilor noștri nu-și doresc acești uh, me, uh, migranți, uh, s-a ajuns la soluția construirii de ziduri uh, și a uh, uh gardurilor de uh, sârmă ghimpată. Uh, care ar trebui să fie mesajul pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l transmită acestor uh, migranți? Ar trebui să le spunem că nu acceptăm uh, decât uh, cei cărora, a căror viață este amenințată. Pentru că dacă nu, aceste fonduri fiduciare vor fi o risipă a banilor refugiaților. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Mulțumesc, doamnă președinte. Lumea se schimbă sub ochii noștri. La fel și relațiile dintre state se schimbă de pe o zi pe alta. Mi se pare că aceste fonduri sunt uh, o măsură întârziată, dar binevenită. Și aș dori să cer Comisiei să mai lanseze încă o inițiativă, pentru că fără o strategie pe termen lung nu se poate. Ar trebui să fie incluse și uh, Națiunile Unite, să fie incluși uh, toți partenerii noștri care o duc foarte bine pentru că au legături comerciale cu Uniunea Europeană și profită foarte mult de pe urma noastră. Dar sunt și multe state în lume care au făcut prea puține până acum pentru a uh, contribui la soluționarea acestei probleme, iar Uniunea Europeană a făcut deja foarte mult. Cred că e important să lansăm o inițiativă globală și cer Comisiei să se ocupe de acest lucru, pentru că trebuie să facem mai mult. Mulțumesc. Domnul Vigels. Sem deixar de ignorar os problemas humanitários subjacentes e que merecem. Da. Probleme umanitare trebuie să-și găsească o soluție, bineînțeles. Uh, Uniunea Europeană, pe de o parte, face rău și pe de altă parte încearcă să, să rezolve problema, dar în mod absolut insuficient țări, cum ar fi Irakul, Siria sau Libia, uh, și-au văzut încălcate uh, integritatea și independența. Uniunea Europeană e, are pe conștiință uh, victimele, dar și refugiații care uh, vin în Europa. Crimele sunt cele care sunt și istoria ne va condamna pentru aceste masacre. Mulțumesc. Ultimul uh, vorbitor, domnul Tarant. Aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă migrația e o problemă, poate că ar trebui să ne uităm înapoi la istorie. Homo sapiens a apărut în Kenya. Și după aceea s-a răspândit pe întreaga planetă. Nu e o problemă atât de gravă. Cred că doamna Gheorghe va face tot ce poate pentru a rezolva această problemă. Dar Dar nu vom soluționa problema investind mai mulți bani sau turnând cu bani uh, în aceste hotspoturi care fierb. Dar ci trebuie să regândim Europa uh, în domeniul uh, securității, al apărării și de aceea, încă o dată, aș dori să subliniez că avem nevoie de o politică comună de securitate și de o politică externă comună. Mulțumim, domnule Tarand. Am încheiat acum procedura Catch the Eye și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care și-au respectat timpul alocat și acum aș dori să dau cuvântul doamnei comisar. Vă rog. madam president uh, two general points. două aspecte importante. E adevărat, avem de-a face cu o criză globală și avem, uh, deci, nevoie de o reacție globală. Noi, în Uniunea Europeană, noi, Uniunea Europeană, reprezentăm 20% din economia mondială, uh, dar 50% din ajutorul pentru dezvoltare și asistența umanitară. Noi ne facem treaba și cred că e foarte important ca toți cei care au uh, posibilitatea de a contribui să o facă. Uh, deci, uh, o lume mai mare înseamnă o răspundere mai mare și sunt de acord cu ce s-a spus, respectiv că trebuie să solicităm o mobilizare mai uh, masivă, astfel încât să-i ajutăm pe oameni, dar și să-i ajutăm să se ajute singuri. O a doua observație de ordin general e că, la fel cum criza economică și financiară ne-a arătat că mai avem multe de făcut pentru a construi instituțiile noastre și capabilitățile pentru a face față în mod uh, colectiv, în comun acestei crize. Uh, criza refugiaților arată lacunele Uniunii Europene, le scoate în evidență și mă refer mai ales la uh, acțiunea colectivă, în comun. Și sper ca propuneri precum uh, uh, politica uh, comună și de securitate, apoi controlul frontierelor, regândirea acordurilor de la Dublin, dar și mai important, acțiuni mai coordonate, un angajament pe termen mediu și lung cu țările care au nevoie de asistența noastră pentru a le ajuta să își construiască propriile, propriile capacități pentru a face față provocărilor de dezvoltare. Și bineînțeles că e de la sine înțeles că modul cel mai bun de a face față crizei umanitare e să o evităm, să nu-i permitem să intervină. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să investim în prevenirea conflictelor, în soluționarea uh, conflictelor, pentru a-i ajuta pe oameni să nu fie afectați în viitor uh, de fenomene precum schimbările climatice. Și, din păcate, uh, știm că și violența crește, deci apar drame tot mai mari și, având în vedere toate aceste elemente, trebuie să spunem că, da, Uniunea Europeană nu a fost perfectă, dar că am contribuit mult mai mult decât alții în jurul nostru la soluționarea acestor probleme. Și există și câteva observații la obiect. S-a spus, de exemplu, pe drept cuvânt, că trebuie să ne adresăm alto, altor parteneri cheie în domeniul dezvoltării. Și, de fapt, așa, asta și facem. Chiar eu am fost în uh, SUA săptămâna trecută, m-am întâlnit cu Banca Mondială, cu FMI și cu autoritățile americane. Uh, partenerii americani sunt uh, partenerul nostru cel mai important și care ne ajută să abordăm aceste tipuri de criză și trebuie să Uh, nu avem o reacție doar pe termen scurt pentru a ajuta aceste țări uh, să creeze capacități fiscale, pentru a, ca ele să creeze un tampon, să avem o uh, comunitate de dezvoltare pentru a vedea cum facem față fragilității. Și mă bucur de faptul că femeiul construiește capacități tocmai pentru a face față fragilității în lume și pe drept cuvânt. A existat un apel foarte clar, respectiv că acești bani să nu uh, reprezinte o, un fond izolat uh, și fragmentat și e greșeala mea de la început, ar fi trebuit să spun că aceste 2,3 miliarde sunt folosite în contextul celor 10 miliarde de la Comisie puse pentru a face față crizei refugiaților în Uniunea Europeană, dar și în exterior. Care e specificitatea acestor fonduri fiduciare? Ele sunt o nouă modalitate care ne permite să ne uh, organizăm și să ne uh, folosim resursele în mod mai coordonat, ceea ce nu înseamnă că nu vom fi uh, gata să fim trași la răspundere. Bineînțeles că vom avea raportarea în fața Parlamentului European și sper de altfel că această raportare va fi uh, mai uh, Mm, mai, mai uh, coerentă pentru că va fi vorba de programe pe termen foarte lung. A mai fost o întrebare dacă acești bani reorganizează decât fonduri din, uh, existente din buget. Răspunsul e că da, o mare parte din aceste fonduri sunt uh, fonduri proaspete, un miliard, de exemplu, din rezerva pentru Fondul European de Dezvoltare. E vorba de bani care au fost, uh, care sunt alocați pentru această criză Sigur că au avut loc și uh, relocări de fonduri de la priorități care nu sunt neapărat uh, cele mai importante pentru această prioritate cu numărul 1 și cred că am procedat foarte bine făcând astfel. Am fost criticați, din păcate cei care ne-au criticat au părăsit uh, sala de plen, deci ne-au adus criticile, dar nu au uh, așteptat. Sigur că e bine să pui întrebări, dar e și mai interesant să aștepți răspunsurile la întrebări, dar în orice caz avem un bilanț foarte pozitiv în Uniunea Europeană, în programe de dezvoltare și mai ales în uh, domeniul ajutorului umanitar. Guvernul britanic a, a, uh, spus uh, că e o prioritate um, pentru noi și aici vorbesc de fostul meu mandat, mă mândresc cu ce am făcut noi, avem uh, acțiuni la fața locului uh, cu care ne putem mândri. Am folosit resursele noastre uh, Tocmai pentru a ajuta pe cetățeni în uh, Siria, s-a spus uh, că îi ajutăm doar pe uh, cei din, vecinătatea din țările din vecinătatea Siriei și nu pe cei din Siria. Nu e adevărat, jumătate din ajutorul umanitar ajunge în Siria și un sfert ajunge în zonele controlate de rebeli. Nu! Nu vom, uh, vă vom spune cu cine dialogăm pentru că nu vrem să îi expunem pe acești oameni, dar avem o prezență puternică, suntem printre puținii fondatori care nu a renunțat să intervină în părțile cele mai afectate din Siria, care sunt uh, bombardate și în care oamenii trăiesc în situație absolut îngrozitoare. De mai multe ori în dezbatere s-a, ni s-a făcut reproșul că irosim banii și că uh, descărcarea de gestiune nu, au fo- nu ne-a fost acordate uh, de 20 de ani la rând, nu e așa. Uh, ieri am primit prima semnătură de descărcare de gestiune, ca în ultimii 8 ani, deci nu cred că ar trebui să facem uh, acuzații. Nu e vorba de bani irosiți, nu de fraudă, ci de erori Uh, nu sunt uh, citite și interpretate corect uh, documentele, cred. Și cred că trebuie să mai fim și foarte clari că, da, e adevărat că avem de-a face cu o provocare imensă. E extrem de importantă pentru, chiar pentru Europa, pentru existența ei. Dar doar dacă cooperăm, dacă ne mobilizăm împreună, vom face față mai, în mod mai eficient acestei provocări. Fondurile fiduciare reprezintă, apropo, o nouă platformă de acțiune ă, care vor aduce contribuții mai multe și din partea statelor membre și sper că și din partea altora. Am primit semnale încurajatoare din partea partenerilor americani. Ă, se pare că ă, doresc să participe direct sau prin finanțare paralele la Fondul Fiduciar pentru Siria. Rămâne de văzut. Și Aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru uh, această dezbatere, pentru apelul lansat pentru acțiune comună state membre uh, cu noi împreună și în încheiere. Aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze, domnului ministru Schmidt. Ne-am bucura dacă toate președințiile ar fi la fel de cooperante ca dumneavoastră. Én pedig meg szeretném köszönni Georgieva biztos asszonynak. Și eu aș dori să mulțumesc doamnei comisar Georgieva pentru acest răspuns uh, complet. Acum, în uh, încheiere, dau cuvântul domnului uh, Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am mare lucru de adăugat față de cele spuse de doamna vicepreședinte. Cred că ne găsim într-o situație de urgență absolută și trebuie, da, să mobilizăm resursele de care avem nevoie. Este adevărat că poate anumite state membre încă nu au reacționat suficient și nu toate angajamentele au fost asumate deocamdată, însă Parlamentul dumneavoastră uh, a exprimat un mesaj puternic pe care eu îl voi transmite în legătură cu faptul că angajamentele asumate trebuie să fie și respectate. Trebuie totuși să spunem în mod deschis că nu e vorba aici de două lucruri uh, absolut distincte, diferite, adică de o parte Uniunea Europeană cu bugetul său, de altă parte statele membre. Cred că ceea ce facem, facem ca și Uniunea Europeană, anumite contribuții vin de la buget, uh, bugetul Uniunii și deci de la statele membre, pe când alte surse vin numai de la statele membre, toate aceste resurse trebuie combinate și cred că ceea ce a spus acum în legătură cu fondurile fiduciare uh, mi se pare nimerit, în sensul că da, așa cum a spus și dumneavoastră, aici este vorba de o chestiune care vizează în primul rând Europa, pentru că se petrece în vecinătatea Europei. Este o chestiune care ne afectează direct, pentru că avem toți acești oameni care sosesc în Europa, dar, de fapt, nu vizează numai Europa. Este vorba de o criză internațională. Deci este absolut evident că dacă dorim să acționăm, trebuie să implicăm toată comunitatea internațională și mai cu seamă o serie întreagă de țări care au tot interesul ca această criză să fie stăpânită. A doua uh, chestiune. E vorba de ce se va întâmpla pe termen mai lung. Și aici este ceva legat, bineînțeles, de dezvoltare și de modul în care poate ar trebui să regândim până la urmă această politică noastră în domeniul dezvoltării. Uh, nu putem să spunem că am avut parte de succese răsunătoare. Trebuie ca această politică să fie regândită, să ne gândim unde merg banii, cu, cu, în ce măsură cheltuim banii chipzuit, eficace, cum implicăm țările, dacă le putem implica țările uh, care primesc banii, pentru că uneori există situații în care nu dialogăm neapărat cu state de drept sau poate ele nu sunt pe deplin uh, acolo existente și când vorbim cu, cu o țară cum este Eritrea, știm bine că uh, Uh, acolo e vorba de o situație deosebită. Oamenii încearcă să fugă din țară pentru că li se impune serviciul militar obligatoriu. Deci este foarte greu. E foarte greu să rezolvăm astfel de lucruri și trebuie să întreprindem niște acțiuni pe termen lung. În sfârșit, trag concluzia din această discuție deosebit de fructuoasă, cum că trebuie să transmitem un mesaj clar uh, cum că singura soluție pentru stăpânirea situației este solidaritatea și nu altceva. Nu putem să ne bazăm numai pe eforturile unora sau altora și să separăm acțiunile și unora față de ceilalți. Uh, nu astfel vom reuși și cred că asta e și concluzia care se impune după ce am auzit aici la Parlamentul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Schmidt, pentru aceste observații cu care ați